afaceri externe și politica de securitate cu privire la situația din Eritrea. Acum, permiteți-mi să dau cuvântul în numele vicepreședintelui și înaltul reprezentant unui eh, domnul ministru Enis eh, Plașert eh, care va lua cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Onorați membri ai Parlamentului, este foarte important să avem un schimb de opinii cu privire la Eritrea. Această țară foarte mică din Africa continuă să țină prima pagină a ziarelor și jurnalelor, pentru că lunar mii de oameni se refugiază din această țară, caută o viață mai bună, în altă parte cu o șansă mai bună de angajare și cu mai puțină urmărire pe criterii politice, pentru că există foarte multe violări ale drepturilor omului în această țară. Respectul pentru drepturile omului este unul din principiile de bază ale politicii europene, eh, politice externe ale UE. Și, evident, eh, la aceste principii au subscris în teorie majoritatea guvernelor din lume, inclusiv Eritrea. Totuși, uh, suntem preocupați de încălcarea drepturilor omului în Eritrea și ne preocupă faptul că Eritrea nu respectă drepturile fundamentale. Am solicitat gesturi, măsuri concrete din partea autorităților eritreene, eliberarea deținurilor uh, politici, uh, inclusiv eliberarea din închisarea unui cetățean suedez-eritrean, David Isaac. Dar, de asemenea, am abordat și alte chestiuni care vizează uh, situația drepturilor omului în Eritrea și le-am adus la cunoștința Consiliului de Securitate a ONU. Am recomandat Eritrea să uh, colaboreze cu Comisia Specială de Anchetă uh, pentru Eritrea a Națiunilor Unite și pentru a permite acces acestei comisii în țară. Cooperarea este uh, evident cea mai bună opțiune pe care o avem aici. Trebuie să ne angajăm și cu un spirit critic pentru a putea facilita schimbările reale spre bine. Și astfel avem și posibilitatea de a insista asupra respectării standardelor drepturilor omului. Izolarea uh, nu prea ajută în astfel de circumstanțe. Un al doilea motiv pentru care credem că este necesar o, un angajament, o implicare critică, este uh, uh, sărăcia care domnește în această țară. Uniunea Europeană s-a angajat să ajute, uh, să contribuie la îmbunătățirea stării, uh, stării materiale și a uh, calității vieții eritreenilor, fără a subvenționa însă bugetul de stat eritrean eritrenii trec printr-o situație extrem de critică în ce privește siguranța alimentară. Și există o rată constantă și foarte crescută de tineri care se angajează să fugă din țară și se lansează în călătorii foarte periculoase și aventuroase înspre Europa, între altele. Tocmai de aceea, Eh, vom susține proiecte sociale și economice în Eritrea, între altele proiecte de acces la eh, energii regenerabile, creșterea eh, nivelului de guvernanță în Eritrea și prin Fondul European de Dezvoltare sunt prevăzute și măsuri de îmbunătățire a situației drepturilor omului în Eritrea. Și ar mai fi un aspect de avut în vedere această țară deține o poziție strategică în cornul Africii, uh, limitrofă cu Sudanul și cu Djibouti, dar este și în preajma peninsulei arabe. Deci, o Eritree pașnică și stabilă, care își respectă Uh, vecinii și care este respectată în regiune este un element de stabilitate. Conflictul din Yemen, uh, conflictele din lumea arabă crește, cresc tensiunea și în cornul Africii și de aceea angajamentul nostru, implicarea noastră critică trebuie văzută și în acest context. Politica de izolare de până acum nu a ajutat pe nimeni măsurile de creștere a standardului de viață a populației eh, sunt și în același timp și măsuri de combatere a radicalizării și a extremismului. Deci, vă solicităm să ne susțineți în acest angajament eh, critic asumat pentru ameliorarea eh, situației din Eritrea. În ce privește migrația și azilul, Uh, fluxul constant de migranți și de refugiați din Eritrea este o mare problemă. Este o țară de origine uh, majoră Uh, este recunoscut dreptul la protecție internațională a cetățenilor din, originari din Eritrea și rata de acceptare a cerilor de azil de acolo este foarte mare. Eritrea însă face parte și din țările care au susținut la uh, uh, procesul de la Hartum în legătură cu problema migrației îmbunătățirea standardului de viață al oamenilor din Eritrea este una Uh, unul din uh, obiectivele implicării noastre în regiune, inclusiv pentru reducerea fenomenului de migrație. Aș vrea să spun foarte clar că uh, angajamentul nostru în Eritrea vizează în primul rând bunăstarea poporului eritrean. Această implicare critică însă este și în propriul nostru interes, pentru că este singura cale de a urni lucrurile în direcția cea bună și pentru Eritrea și în relație cu alte state. Trebuie înțelese foarte bine uh, dinamica și fenomenele care au loc acolo și în lumina acestor uh, fenomene trebuie să uh, determinăm o schimbare în bine. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele grupurilor politice mai întâi dăm cuvântul reprezentantului PPE, domnului Ivo Stier, un minut. Senice, prošle godine imali smo u ovom domu Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut am avut uh, o dezbatere pe aceeași temă, Eritrea. Majoritatea grupurilor politice erau sceptice în ceea ce privește ideea Comisiei de a acorda ajutor pentru dezvoltare și cerea ca în cazul în care acest lucru se întâmplă să se centreze acest ajutor pe respectarea drepturilor omului și pe o bună guvernanță. Încălcarea drepturilor omului în acest regim dictatorial este unul din principalele motive pentru care eritrenii fug de acolo și ajung în Europa. Programul a fost început de comisie, uh, centrându-se pe sectorul energiei și o parte mai mică în ceea ce privește gestionarea eficientă în sectorul energetic, ceea ce nu reflecta concluziile dezbaterii noastre din Parlament. De aceea am dat un aviz negativ la Comisia DV, însă avizul a fost ignorat, iar propunerea Comisiei a fost adoptată cu unanimitate la ședința EDF. Iată de ce noi am prezentat o rezoluție comună în care cerem ca, în conformitate cu acordul interinstituțional, să avem un control mai bun la Parlamentul European asupra acestui proces. Mulțumesc și acum, din partea grupului SCD, domnul Meiser. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, doamnă ministru. Cred că este foarte bine că tema Eritreei este abordată cu o rezoluție astăzi, pentru că situația în această țară este catastrofală. Dacă ne uităm doar la raportul organizației Amnesty International, constatăm că uh, mii de deținuți politici, uh, familiile lor sunt uh, uh încarcerați, uh, terorizați, familiile nu au uh, nicio știre în legătură cu starea celor Eh, care sunt prizonieri politici. Eh, Eritrea, eh, invocând mereu motive de politică internă sau de relații bilaterale, întotdeauna promulgă și prelungește automat starea de urgență are doar câteva milioane, 3-4 milioane de locuitori, dar are 300 de mii de soldați. În, uh, tot atât de mulți oameni au părăsit deja această țară, au fugit din această țară. Deci este momentul să ne angajăm, să ne exercităm influența în această țară și nu trebuie să ne limităm doar la situația drepturilor omului. Trebuie să fim mai exigenți în raport cu Eritrea și uh, Parlamentul ar trebui să uh, fie ascultat uh, mai bine, mai mult decât până acum în uh, procesele decizionale ce au loc la Comisie și la Consiliu. Pentru că ce s-a întâmplat până acum nu a ajutat prea mult oamenii din Eritrea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Noizer. Și acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Demesmacher. Dank u wel, voorzitter. <clears throat> Mevrouw de minister, er is inderdaad Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, trebuie să îmbunătățim situația populației în Eritrea. După cum știți, decizia de a reorganiza și de a îmbunătăți, de a spori pachetul de ajutor uh, acordat acestei țări este, după părerea mea, o, o greșeală care merge împotriva avizului exprimat de Parlamentul European. Uh, vrem să contribuim la îmbunătățirea situației economice din această țară, însă e o adevărată eroare, pentru că astfel negăm suferința Uh, poporului din Eritrea, iar regimul de acolo este unul totalitar. Întreaga țară e adevărată închisoare în aer liber. Oamenii trăiesc într-o, într-o uh, teamă permanentă, sunt executați în mod somar, nu există uh, libertate de exprimare, nu există libertate de asociere, libertate de cult. Există un serviciu militar obligatoriu pe o durată nedeterminată, încă de la o vârstă foarte fragidă, copiii sunt pur și simplu înrolați și nu merg la școală. Ei nu merg la școală, sunt înrolați în armată și acolo există Uh, uh, încălcări grave ale uh, drepturilor omului. Asta însă nu poate uh, și asta explică uh, fluxul de refugiați de, care vine dinspre această țară. Dacă acum le acordăm mai multe fonduri europene, asta va permite regimului să-și continue această politică dictatorială și represivă. Asta ne dorim, pentru că până la urmă uh, populația nu va beneficia deloc de aceste fonduri, pentru că nu există niciun fel de condiții de respectare a drepturilor omului și de dezvoltare. Uh, pentru mulți refugiați uh, să găsești o locuință sigură e o adevărată iluzie. Noi ar trebui să, uh, să tragem la răspundere acest, uh, acest regim, pentru că acolo există practici abusive. Oamenii sunt obligați să plătească o taxă pentru a avea o locuință. Acest lucru nu ar trebui, trebui să existe. A existat o anchetă făcută în acest sens de către Națiunile Unite nu de mult, însă iată că, de fapt, Comisia Europeană nu spune nimic pe această temă. Acum, ce vrem noi până la urmă? Vrem să ajutăm acest regim, eu cred că a venit momentul curajului și uh, trebuie să acționăm altfel. Mulțumesc foarte mult și în numele grupului ALDE, doamna Besera Basterecea. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte doamnă Enis Plasaert. în această dimineață am avut una, o dezbatere în legătură cu preacordul între ue și turcia care pare a fi ilegal. Președintele Consiliului și al Comisiei nu au venit cu acea ocazie. Acest preacord încearcă să rezolve în mod disperat și în mod nejustificat problema gestionării fluxurilor migratorii care a colapsat Europa. Parlamentul a repetat de multe ori că pe lângă măsurile pe termen scurt despre care vorbim deseori, trebuie să rezolvăm și cauzele care se află la rădăcina problemelor. Astăzi dezbatem o rezoluție care afectează sute de mii de persoane care fug din Eritrea, dintr-o țară în care nu au niciun fel de oportunități. Vorbim astăzi despre cele 200 de milioane pe care Uniunea Europeană îi va da Eritreei următorii 5 ani acești bani trebuie să-i facă pe eritreni să se gândească și la altceva decât la abandonarea propriei sale țări. Doamnelor și domnilor, nu știm dacă acești bani nu vor ajunge până la urmă în buzunarele unui guvern care încalcă drepturile omului ca nimeni altul în lume. Comisia DEVE de la Parlamentul European a arătat în luna noiembrie către Comisie și SAE că nu ar trebui să se adopte programul acesta, pentru că existau îndoieli serioase în legătură cu destinația acestor bani această instituție care a fost aleasă direct de cetățeni uh, să-și dat un aviz care a fost ignorat. Uh, decizia noastră se bazează pe dovezi uh, care au urmat anchetei de la ONU și care arată că serviciile militare practic aduc în stare de sclavie populația eritreană. Eritrea are niște angajamente foarte clare față de UE, printre care limita de 18 luni a serviciului militar obligatoriu pentru a avea parte de acești bani, însă a declarat că nu intenționează să îndeplinească aceste criterii. Și vreau să vă întreb uh, dacă ați găsit niște garanții pentru ca acești bani să nu ajungă în mâinile regimului dictatorial și cum vom face pentru a ajunge la programele cu adevărat necesare pentru această țară atât de săracă. Trebuie să fim foarte atenți cu utilizarea fondurilor și să utilizăm în special condiționalitatea necesară pentru utilizarea lor și să nu acceptăm scuze în numele drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, din partea grupului GUE, NGL, doamna Vergiat. Un minut. eu aș accepta cele două minute, domnule președinte. Mai întâi vreau să mă, exprim satisfacția față de această rezoluție, prima din 2004 până în prezent. eritreea este cea mai groaznică dictatură din lume. E o adevărată închisoare în aer liber, o țară în care tinerii uh, fug pentru că vor să scape de serviciu militar, care de fapt e o sclavie pe durată nelimitată. Diaspora este pur și simplu face obiectul unui rachet permanent. Uh, obsedați cu această chestiune migratorie, iată că acum ne putem pune întrebarea unde anume merg aceste fonduri europene. Uh, niciun ONG nu poate să vină și să lucreze acolo și atunci cum ajutorul va fi distribuit către populație? Cum proiectele de electrificare pot fi realizate uh, uh, uh, fără a servi doar interesele unor întreprinderi multinaționale? Uh, unii au spus că ajutorul Uniunii Europene de fapt nu va avea absolut niciun fel de impact asupra duratei servi- uh, um, serviciului militar, uh, în ciuda unor promisiuni făcute în acest sens? Cât timp vom mai putea garanta frontierele Eritrea, care de fapt contribuie la traficul cu ființe umane și acest lucru nu va duce absolut deloc nici măcar la reducerea sărăciei sau stresului în rândul populației și nici măcar nu va reduce tensiunea în această regiune, ba din potrivă. Mulțumesc foarte mult, doamna deputat, și acum în numele versilor are cuvântul doamna deputat Judith Sargentini. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, niciodată nu s-a întâmplat până acum ca un program de ajutor pentru dezvoltare să fie adoptat în unanimitate. Și asta am făcut anul trecut, dar Consiliul nu a băgat în seama acest uh, fapt. Uh, a fost un plan de 200 de milioane de euro Uh, Consiliul spune că uh, acești bani vor fi folosiți pentru uh, creșterea standardului de viață, dar este de fapt o situație de migrație și de refugiați cu care suntem confruntați. Da? Mai întâi, eritreenii trebuie să reușească să fugă din țara lor și aici <laughs> riscă să-și piardă viața chiar mulți dintre ei cei care nu pleacă sunt uh, șantajați și sunt împovărați de taxe și impozite. Avem nevoie uh, de un dialog cu președintele eritrean, dar nu trebuie să fie un dialog uh, de natura celui pe care l-am avut cu prim-ministrul turc. Mulțumesc. În numele grupului FDD are cuvântul domnul Hocken. Mulțumesc, domnule președinte. Deși este o țară cu doar 6 milioane de persoane, Eritrea reprezintă um, al doilea grup uh, major etnic care are o criză conflictuală. Multe din aceste probleme au de-a face cu uh, dictatura militară a țării, care este implicată într-un serviciu militar obligatoriu indefinit. Deci aș vrea să vă întreb de ce Uniunea Europeană dorește să crească ajutorul economic către acești lideri despoți ai Eritreei, care nu își asumă nicio responsabilitate și nu respectă statul de drept. Iată, acesta este încă un exemplu al felului în care se risipesc banii contribuabililor britanici și aceasta fără să înțelegem care sunt cauzele la baza problemei. Mulțumesc!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 faptul că în 1993 Eritrea a devenit independentă a reprezentat o speranță pentru țara respectivă. S-a redactat o Constituție care a introdus respectarea drepturilor omului, statul de drept, însă aceste elemente nu au fost niciodată implementate. Nu a existat niciodată alegere în această țară. Este un regim totalitar și nu se respectă absolut deloc drepturile omului. Situația economică este una foarte dificilă și asta duce la fluxuri migratorii masive din această țară. 5.000 de oameni părăsesc această țară în fiecare lună. Dezvoltarea, programul de dezvoltare pentru această țară care a fost adoptat, deci pentru Eritrea, nu va beneficia uh, populației europene și ar putea să reducă sărăcia, însă nu va putea să reducă toate, să rezolve toate problemele care se află acolo. Uh, noi trebuie să avem reforme structurale care să fie într-adevăr implementate în această țară. Mulțumesc și acum are de cuvântul doamna deputat McCavan. Minister. Doamnă ministră, ca președintă a Comisiei pentru Dezvoltare, am multe motive să fiu mândră de politica pentru dezvoltare pe care avem. Dar între ele, din păcate, nu se află și programele pentru asistență de dezvoltare în legătură cu Eritrea situația din Eritrea reclamă uh, o intervenție de urgență. Tocmai de aceea am solicitat în unanimitate anul trecut ca nici un alt program de asistență pentru Eritrea să nu se desfășoare fără uh, consultarea Parlamentului. Dar dumneavoastră ne-ați ignorat și uh, și uh, nici măcar nu ați raportat uh, Comisiei pentru uh, gestionarea Fondului European de Dezvoltare ceea ce ați făcut. Este o decizie foarte gravă și eu sper că atunci când programele de cheltuieli anuale vor fi analizate, atunci Parlamentul își va spune poziția. Spuneți că fondurile sunt prevăzute pentru reducerea reducerea sărăciei, dar de fapt 85% din acești bani deja sunt prevăzuți pentru programe, programe în sectorul energetic. Cine va beneficia de acești bani? Cui vor ajunge în buzunară? Numărul eritreenilor care primesc statut de refugiat în țara mea este în scădere. Dar să fie foarte clar că cei care sunt refugiați din Eritrea fug de un sistem uh, uh, draconic. Ei nu sunt migranți, ei sunt într-adevăr eh, refugiați și eu cred că trebuie să eh, Cred că trebuie să vedem eh, relația noastră cu Eritrea, inclusiv în lumina numărului de refugiați care ne provin de acolo. Mulțumesc. Sanchez, Cucale. Doamna McKevin, acceptați un cartonaș albastru, o întrebare cu cartonaș albastru? From Mr. Ujazdowski. Din partea domnului Iezdovski? Yes or no? Yes. Da? Bine. Domnule Iezdovski, vă rog, formulați întrebarea. Doamna McEwan, poate că aveți dreptate când spuneți că ajutorul pentru Eritrea nu va ajunge uh, la destinația uh, la care trebuie să ajungă și că nu vor exista beneficii sociale reale de pe urma acestui ajutor. Aveți uh, propuneri pentru a controla mai bine uh, aceste cheltuieli? Dați-ne o soluție po- pozitivă în loc să criticați ceea ce s-a decis până acum. Care este conceptul dumneavoastră? Mulțumesc. Este foarte dificil să te implici cu un guvern uh, care este, încalcă atât de violent drepturile omului. Ceea ce cer eu de aceea este că noi deocamdată ne-am pus de acord în legătură cu un cadru financiar. Încă nimic nu a fost decis în mod final și de aceea am solicitat ca în deciziile care se vor lua acum privind detaliile acestei asistențe să fie consultat Parlamentul. Signora deputada... Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvânt doamna Lola Sanchez Calotei. Un minut. Signor președinte domnule președinte. Uniunea a semnat un acord pentru a acorda de milioane de euro către eritreea în principal pentru mari proiecte energetice, care vor ajuta foarte puțin la reducerea sărăciei în această țară și care vor ajunge până la urmă în buzunarele corupților și a marilor multinaționale. La sfârșitul anului 2014, UE a semnat cu autoritățile eritrene și alte state din zona acordul de, de la Khartoum de cooperare în domeniul migrației, astfel încât Eritrea să fie o zonă tampon în ceea ce privește externalizarea controlului frontierelor europene. Eritrea este o dictatură care încalcă drepturile omului și ale populației sale. ACNUR arată că 20% din persoanele care traversează Mediterana vin din Eritrea, deci o cincime, pentru că persoanele încearcă să scape de regimul de acolo cu orice preț. Acordurile care au fost semnate nu reprezintă decât un exercițiu cinic pentru că legitimează dictatura în folosul intereselor geostrategice. Pe de altă parte, închidem ochii în fața situației dramatice prin care trece populația de acolo. Trebuie să dăm dovadă de coerență și să nu mai subvenționăm guverne de acest fel. Mulțumesc! Eh, muchas gracias. Uh, Mulțumesc uh, și acum uh, domnul Castaldo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În materie de politică externă, dialogul e mereu foarte important, însă trebuie să-ți alegi în mod discusit interlocutorii. Și aici, guvernul din Eritrea e un interlocutor prea puțin credibil, pentru că susține milițiile din Somalia, pentru că practică o înrolare obligatorie, chiar și a minorilor în armată, pe o durată nedeterminată, și există și această rută a migranților înspre Europa care trece uh, în sudul Sudanului. Nu, nici nu mai vorbesc de cazurile de tortură, de execuții, fără niciun fel de proces și așa mai departe. Bun, acum vrem să acordăm niște credite europene pentru a ajuta această țară. Foarte bine și frumos, cu condiția să putem controla într-adevăr felul în care sunt folosite aceste credite. Trebuie să luptăm împotriva sărăciei care uh, creează, de fapt, duce la apariția migrației și pentru asta e nevoie, poate nevoie de un alt guvern. Uh, pentru că guvernul acesta, de fapt, ce face, vine și uh, uh, uh, uh acționează împotriva întregului popor. Poporul este foarte nefericit, de aceea trebuie să se țină seama de acest lucru la nivel de Consiliu. Mulțumesc, care cuvântul domnul Ponghea. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Eritrea este critică. În fiecare lună, mii de eritreeni fug de acasă de la ei din cauza încălcării drepturilor omului. Raportul de anchetă al ONU pe această temă și declarația raportorului special al ONU în legătură cu situația drepturilor omului în Eritrea sunt foarte îngrijorătoare. Membrii Comisiei DEVE au atras atenția Comisiei Europene și a Consiliului asupra încălcărilor numeroase ale drepturilor omului în Eritrea în cadrul procesului de control democratic asupra PIN, programul indicativ național pentru o țară ACP care este beneficiar al Fedului. Membrii comisiei noastre însă n-au fost ascultați. Respectarea drepturilor omului este o valoare fundamentală a UE și nu putem să o ignorăm. Dacă Uniunea Europeană uh, va fi alături de poporul eritrean, este absolut necesar să se facă un control asupra încălcării drepturilor omului și să se ia măsurile necesare pentru a le pune capăt. Mulțumesc! Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Sani? Yes? Domnule Sani, vă rog. Stimate coleg, uh, v-ați construit intervenția centrată pe uh, drepturile omului uh, regimul uh, eritrean uh, sigur se bucură de toate ajutoarele primite de la UE fără a le da mai departe locuitorilor. Credeți că această chestiune este într-adevăr reală sau uh, Eritrea are doar uh, probleme exclusiv legate de drepturile omului? Sigur, aici uh, eu vreau să știu care este părerea noastră despre condiționalitățile în relațiile bilaterale cu Eritrea. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragă coleg. Eu cred că guvernul eritrean trebuie să-și facă datoria pentru a lupta și noi, Parlamentul, trebuie să avem niște cerințe foarte clare în ceea ce privește ajutorul pe care îl acordăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Guerrero Salom. Un și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă ministru, în această dimineață am avut o dezbatere foarte lungă în Parlament referitor la criza refugiaților în Uniunea Europeană. Și e adevărat că Eritrea poate nu reprezintă sursa cea mai mare de refugiați. Avem Siria, avem Irakul, avem alte țări în regiune. Dar Uh, contribuția Eritreei este destul de importantă. 450.000 de refugiați ceea ce reprezintă aproape 10% uh, din populația sa și în continuare sunt oameni care zilnic părăsesc Eritrea și toate aceste uh, persoane contribuie la sporirea numărului de refugiați în lume. 60-70 uh, de milioane de cetățeni, aproape o populație a unei țări cum ar fi Regatul Unit sau cum ar fi Franța, peste tot în lume. Deci cazul Eritrei este cazul clar al unui guvern care încalcă libertățile fundamentale și care de fapt persecută cetățenii săi, persecută organizațiile uh, neguvernamentale, care de fapt pune sub semnul întrebării libertățile fundamentale și care nici măcar nu acceptă să semneze Convenția împotriva torturii. De aceea eu sunt absolut de acord cu presiunea pe care noi trebuie să o menținem față de Eritrea. O critică a întregului sistem, dar uh, e adevărat că ne dorim o schimbare, dar trebuie, e adevărat că ajutorul nostru trebuie să fie condiționat de un angajament clar din partea Eritrei de a face față acestor probleme. Mai mult decât atât, repet, repet ceea ce a spus și președinta Comisiei uh, și uh, Parlamentul nu, noastră, Parlamentul nu poate fi ignorat în acest proces de cooperare uh, în favoarea dezvoltării pe care îl vom avea cu, această, cu Eritrea. Parlamentul trebuie să poată participa. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule deputat. Și acum are cuvântul Maria Gabriel. Un, un minut. Mulțumesc, domnule președinte doamnă ministru uh, situația în eritreea și relațiile noastre cu această țară ilustrează felul în care avem nevoie de coerență în politica noastră de dezvoltare de drepturile omului și de migrație și pe de altă parte felul în care utilizăm instrumentele noastre. Eh, putem utiliza nu numai instrumente de presiune, ci și anumite pârghii pentru a permite acestei țări să se eh, angajeze în sfârșit pe calea democrației. Și în acest sens așa face două observații. Haideți să utilizăm mai bine Fondul European pentru Dezvoltare. Parlamentul European a lansat deja un apel ca fondul indicativ, programul indicativ național în materie de guvernanță să ne permită să avem eh, o aplicare a principiilor fondatoare ale Uniunii Europene, dar și mai mult decât atât să avem avem o Eritrea mai deschisă, mai stabilă. În contextul migratoriu actual, știind foarte bine că în 2014 eritreenii au reprezentat cel de-al doilea contingent de refugiați după sirieni care au ajuns pe coastele italiene, Procesul de la Cartun, relațiile noastre în cadrul acordului de la Cotonou trebuie să fie mai bine mobilizate pentru a găsi soluții, soluții mai ales în favoarea poporului eritrean și a drepturilor sale fundamentale. Trebuie să punem capăt migrației uh, ire, ilegale. Și iată că Eritrea reprezintă un exemplu concret care va demonstra în mod clar că vom fi capabili să ne mobilizăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Благодаря. Dziękuję. A przy okazji witam. Jest na galerii obecnie delegacja. Mulțumesc frumos, spune domnul președinte. În același timp salut uh, în sală o delegație de vizitatori din partea sindicatului Solidarność uh, în tribunele pentru public. Bine ați venit! Și acum dau cuvântul doamnei Ana Gomes timp de un minut și jumătate. Mulțumesc! Situația drepturilor omului în Eritrea este foarte gravă. Serviciul militar obligatoriu nedeterminat, ceea ce înseamnă că persoanele practic sunt ținute în captivitate ca și cum ar fi în sclavie și uh, numărul mare de refugiați care reprezintă aproape 10% din populația, asta arată că Eritrea nu este un stat funcțional, nu are un buget național, nu are un, o justiție independentă, uh, și uh, nu are un guvern ales democratic. Cu toate acestea, uh, Uniunea Europeană a hotărât să acorde un plan de finanțare de 200 de milioane de euro. Și aceasta în timp ce fluxul de migranți continuă să vină încoace și uh, eritreenii trăiesc în condiții din ce în ce mai proaste. Ce fel de garanții putem oferi pentru că acest program în cadrul uh, FED uh, să fie cu adevărat util. Parlamentul European este împotrivă și nu există niciun fel de control democratic asupra acestor fonduri. Cum ne putem asigura că ele nu vor fi utilizate în, uh, pentru a ajunge în mâinile corupților uh, sau pentru a reprima și mai mult cetățenii? Comisia ar trebui să ceară reforme democratice și proiectele finanțate de Uniunea Europeană ar trebui să fie controlate în mod strict de entități independente. Ar trebui să se garanteze accesul NGO-urilor și a trimisului special al ONU la fața locului. Mulțumesc, doamnă deputată, și acum domnul Țeler, un minut. Domnule președinte, doamnă ministră, în fiecare zi oameni din Eritrea fug din țară nu pentru că ar fi un război acolo, ci pentru că președintele eritrean uh, a instaurat o dictatură care neagă dreptul la viață. Asta nu împiedică însă Comisia Europeană să prevadă din, al, din fondul de dezvoltare e, uh, european 200 uh, de milioane de euro, dintre care o sumă considerabilă pentru bună guvernanță. E o glumă. Eh, deja anterior se eh, prevăzuse o, sub, o sumă de 122 de milioane de euro, asistență care a fost redusă acum câțiva ani la 53 de milioane, tocmai pentru că cheltuirea banilor nu putea fi justificată. Și în 2014 Comisia a constat, s-a constatat că nici această sumă n-a putut fi cheltuită conform destinației inițiale a banilor. Și acum se revine cu acest ajutor masiv. Eu cred că Fondul eh, European pentru Dezvoltare trebuie să revină sub controlul parlamentar pentru că altfel nu mă aruncăm pe, cu banii pe geam. Mulțumesc. Eh, vice eh, Marita Ulskog. Acum urmează doamna, doamna Marita Ulfskog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Doamna ministru, 5281 de zile. Iată numărul de zile de când cetățeanul suedet David Isaac este la închisoare. 5281, uh, mai mult de 14 ani de nesiguranță și neliniște pentru familia lui. Este singurul cetățean UE care este la ora actuală închis din cauza părerilor sale în Eritrea. Este o situație unică. Bineînțeles, sunt mulți alți jurnaliști sau prizonieri pe motive politice. Libertatea de exprimare a fost uh, uh încălcată, după cum arată Comisia de Anchete a ONU, și există o încălcare sistematică a drepturilor omului. Uh, Practic uh, s-a limitat uh, libertatea uh, și libertățile de care se bucură cetățenii și lista problemelor este foarte lungă. Noi, într-adevăr, dorim să promovăm democrația, statul de drept, libertățile fundamentale. Acesta este una din misiunile noastre și dorim să menținem relațiile cu Eritrea. Salut rezoluția! Însă vreau să întreb Comisia ce are de gând să facă în legătură cu cetățeanul suedez David Isaac. Mulțumesc uh, și acum domnul Adactuson pentru un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Vă mulțumesc pentru această rezoluție excelentă, foarte bine redactată în ceea ce privește situația din Eritrea și vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în ceea ce privește jurnalistul David Isa, care este acum aruncat în închisoare în Eritrea și care a petrecut acolo peste 14 ani în condiții groaznice. Și singurul motiv pentru care a fost uh, întemnițat este pentru că a uh, apăra drepturile omului. Parlamentul European trebuie să ceară o eliberare imediată a prizonierilor politice și a venit momentul să acționăm, pentru că există acolo foarte multe încălcări și acest lucru, în mod clar, dacă va persista, va avea consecințe asupra politicilor de cooperare și dezvoltare pe care le avem cu această țară. Uniunea Europeană uh, nu ar trebui să plătească niciun fel de credite fără niciun fel de condiționalitate, pentru că situația de acolo este insuportabilă. Drepturile omului, eliberarea lui David Isaac și așa mai departe și nu numai a lui, ci și a altor uh, prizonieri politici. Trebuie să avem o poziție foarte fermă și trebuie să luptăm pentru aceste drepturi. Acum, domnul deputat uh, doru claudian frunzulic uh, un minut. barzoginque panie president you speak so well romanian. Mulțumesc. ladies and gentlemen the Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană a decis să-și rea asistența financiară pentru dezvoltare adresată de Eritreei, după cum s-a menționat, în valoare de 200 de milioane de euro, cu toate că grupul de lucru A al Comisiei pentru Dezvoltare a Parlamentului, al cărei președinte sunt, a solicitat să nu se adopte acest uh, program. Deci se pare că uh, acest Parlament nu este deloc uh, luat în considerare în deciziile Consiliului. Situația din Eritrea se află de mult timp pe o pantă descendentă de deteriorare și modificările sunt extrem de grave în ultima vreme. Uh, Uh, cetățenii eritreeni sunt uh, întemnițați pentru uh, tot felul de motive arbitrare, practicarea jurnalismului, practicarea unor obiceiuri sau religii netra, neoficiale. Și asta face ca mii și mii de eritreni să fugă din țară, constituind al treilea grup de refugiați din lume. Și apelăm încă o dată să eh, țineți cont de toate deciziile Parlamentului European. Frunzulică. Now it's time for catch the eye. Urmează procedura intervențiilor spontane tip catch the eye. Are cuvântul domnul Brian Hayes. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Sper să vizitez Eritrea în următoarele săptămâni cu un NGO irlandez care se ocupă de dezvoltare și siguranță alimentară și sper să duc acolo mesajul rezoluției care sper să fie adoptată mâine de colegi. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt susținute în cazuri în care există corupție ca în Eritrea. Însă trebuie să ne asigurăm că uh, și pentru cetățenii europeni această finanțare ajunge într-adevăr la cetățenii eritreeni și nu în folosul altcuiva și cred că un mesaj puternic pentru dumneavoastră, doamna ministră, pentru Comisie, pentru Consiliu trebuie să fie uh, acesta. Trebuie să existe o condiționalitate și finanțarea pe care cetățenii UE o acordă pentru Eritrea și în alte zone ale alte lumii trebuie să fie condiționată de respectarea drepturilor omului, astfel încât uh, guvernul de o să se bucure de încrederea noastră și sunt de acord cu toți cei care au uh, luat cuvântul aici, că avem nevoie de un pachet uh, global și că trebuie să facem progrese în ceea ce privește cazul domnului David Isaac și arestarea sa. Trebuie să ne asigurăm că fondurile UE care merg în Eritrea trebuie să fie utilizate de poporul eritrean și de nimeni altcineva. Mulțumesc și acum domnul Caputo pentru un minut domnule președinte eritreea este țara din care provine un număr mare de refugiați în europa și plecând de la datele furnizate de Human Rights Watch, Eritrea e o țară în care au loc masacre, e țara în care drepturile omului sunt încălcate, e țara care se află sub control total din partea militarilor și Amnesty International anul trecut chiar a cerut foarte multor guverne să uh, uh, Uh, modifice relațiile pe care le au cu Eritrea. Și iată că urgența care se manifestă și la nivel migratoriu este și mai mare. De aceea, acordul, acordarea acestui ajutor uh, economic trebuie să fie condiționată de o îmbunătățire reală a drepturilor omului în această țară. Domnule președinte, după Consiliul pentru Drepturile Omului ale Națiunilor Unite, eh, Eritrea este țara în care se comit eh, extrem de multe violări ale drepturilor omului. Eh, de ani de zile ni se promit alegeri Uh, libere. Uh, între timp, uh, însă, aproape un sfert din țară, din populația țării a părăsit și a părăsit țara, sunt încălcate libertatea de religie, libertatea de expresie, libertatea presei. În serviciul militar, tortura este la ordinea zilei și Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția pentru ca această țară să dezvolte un model de guvernare democratic. Trebuie condamnate încălcările drepturilor omului și trebuie făcut, arătată cauzalitatea dintre guvern, stilul de guvernare și corupție. Trebuie ca inechitățile și în special sărăcia să fie combătute în regiune. Mulțumesc foarte mult. Sadavi Zamienic, pan Iacovcici. Zastupnik. Zastupnik. Zastupnik. Zastupnik. Okay. Thank you very much, Mr. President Domnul Iacov și vă mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți ani la rând am uh, fost martorii încălcărilor repetate ale drepturilor omului în Eritrea. Am asistat la diferite forme de sclavagism modern, la îngrădirea dreptului de exprimare, a libertății de religie, cazuri de violență împotriva femeilor, lipsa uh, oricărui respect pentru drepturile comunităților LGBTI, întemnițarea colegilor, întemnițarea chiar a cetățenilor Uniunii Europene și multe, multe alte cazuri de încărcare a drepturilor omului. Și în condițiile acestea trebuie ajutată Eritrea? Da, trebuie ajutată, dar noi aici în Parlamentul European spunem că Fondul pentru Dezvoltare ar trebui să folosească aceste sume pentru ajutorarea eritrenilor. Acum se pune întrebarea și problema, putem să garantăm că banii vor ajunge la populație și că nu vor fi folosiți de regimul dictatorial? Fala. Uh, deputy uh, James Carver Urmează domnul James Cavr, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eritrea este o țară care se confruntă cu multe provocări. Instabilitate politică, încălcarea drepturilor omului, serviciu militar obligatoriu, care a dus la criza umanitară de acum. Eritrea este o sursă principală de persoane migrante care ajung în Europa. Somalia, Eritrea, problemele care sunt uh, la frontieră și problema securității în nordul Africii nu trebuie ignorate. Mulți dintre uh, eritreeni au fost primiți în Etiopia și de aceea nu trebuie să neglijăm rolul pe care Etiopia îl joacă în acest proces. A sosit momentul să vedem care sunt factorii economici care au dus la problema migrației de acum și ca și în Orientul Mijlociu este adevărat că parteneriatul local, regional este important pentru a rezolva această chestiune rapid și cu soluțiile cele mai bune pentru popoarele din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, ca și aici în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, doamna Janin Henis Plaskert, numele doamnei Mogherini. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte Așa cum spuneam la începutul dezbaterii, suntem foarte îngrijorați în legătură cu încălcarea drepturilor omului în această țară și am adresat această problemă la întâlnirea ministerială și la dialogul politic pe care l-am avut cu guvernul de acolo. Am analizat această chestiune și în forumuri internaționale și în special la nivelul ONU. În ceea ce privește programul indicativ al 11-lea în cadrul FED, a arătat că trebuie să existe niște condiții pentru aceste fonduri și acest program va permite o adâncire a dialogului pe tema drepturilor omului cu guvernul eritrean. Uniunea Europeană dorește să existe un spirit mai mult pentru mai mult în acest parteneriat. Asta înseamnă că există condiționalitate și noi am arătat că această cooperare trebuie însoțită de reforme, de acțiuni, reforme care să ducă la o implementare eh, eficientă a recomandărilor PIN, îmbunătățirea reformelor economice și în ceea ce privește eh, serviciul public național. Până în 2020 au fost prevăzute uh, intervenții la nivel sectorial și acestea sunt uh, uh, cerințe absolut necesare pentru îmbunătățirea productivității agricul, agricole. De asemenea, chestiunile economice vor fi uh, abordate. Fondurile vor susține populația cu obiectivul de a îmbunătăți viața cetățenilor și de a reduce sărăcia. Măsurile de îmbunătățire a situației drepturilor omului în Eritrea sunt de asemenea prevăzute. UE susține și va susține în, în continuare recomandările care au fost făcute Eritreei la nivelul uh, revizuirii uh, anuale periodice în cadrul ONU. S-au făcut uh, multe comentarii în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare. Acesta este implementat pe baza unor proiecte care sunt uh, um, elaborate tocmai pentru a ține cont de nevoile cetățenilor de acolo, pentru a crea locuri de muncă, de exemplu. Nu există o susținere către guvernul central. Implementarea proiectelor europene se face în mod transparent, în conformitate cu fondurile europene de dezvoltare și regulile lor în toate etapele. Mai mult decât atât, proiectele sunt monitorizate în conformitate cu uh, regulamentele și sistemele de audit ale UE. Beneficiarii fondului sunt cetățenii eritreeni și vreau să subliniez încă o dată că nu există niciun fel de susținere a guvernului central prin aceste fonduri. Domnule președinte, sunt conștientă de contextul dificil din punct de vedere politic uh, în care lansăm această cooperare cu Eritrea. Noi uh, încercăm să avem o cooperare permanentă și să analizăm situația progreselor pentru a vedea de câtă seriozitate dă dovadă guvernul pentru a reforma sistemul. Așa cum a arătat uh, doamna Mogherini, vom raporta în legătură cu progresele înregistrate sau nu pe viitor. Și puteți fi siguri că vom continua îndeaproape, vom urmări îndeaproape situația drepturilor omului în Eritrea și rolul acestei țări în regiune. Așa cum spuneam la început, noi ne-am luat un angajament față de Eritrea pentru a susține cetățenii eritreeni pentru că o și mai mare izolare nu va ajuta în niciun fel poporul eritrean. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Am primit șapte proiecte de rezoluție pe această temă, practic din partea tuturor grupurilor politice și acum se încheie dezbaterea. Votul va avea loc mâine.